Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vreau să vă rog Vreau să vă rog să vă așezați ca să putem să începem reuniunea noastră. Au fost uh, probleme cu zborurile astăzi. Uh, am avut uh, și eu întârziere mai mult de o oră dar uh, cei care nu au ajuns vor, uh, se vor alătura în momentul în care ajung. Așadar, haideți să începem. Subiectul uh, atelierului nostru de lucru de astăzi este impactul crizei asupra IMM-urilor. Este un subiect foarte important pentru Europa. Este o zi importantă pentru noi astăzi, pentru că știm cu toții că IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. IMM-urile sunt cele care oferă cele mai multe locuri de muncă și creează noi locuri de muncă. IMM-urile sunt cele care sunt foarte inovatoare, foarte creative, chiar dacă nu acționează la nivel global, își aduc o contribuție substanțială la uh, creșterea economică în Europa. IMM-urile sunt ca și, sunt, după cum arată multe sondaje, foarte puternic afectate de către criză. Am aici un, uh, o evaluare de la Euroșombră, este organizația umbrelă a Camerelor Europene de Economie și Industrie. Aceștia au uh, făcut un sondaj printre membrii lor, de unde reiese că, în primul rând, IMM-urile uh, se plâng de faptul că uh, condițiile de creditare s-au înăsprit considerabil, uh, morala plăților, mai ales cea a sectorului public, care oricum era uh, o situație foarte proastă, s-a înrăutățit și de aceea crește foarte mult riscul pierderilor la plăți. Plățile sunt foarte întârziate. Aceste 30% dintre companiile intervievate Uh, de fapt, au spus că trebuie să își reducă veniturile, uh, să-și reducă investițiile în uh, perioada următoare. Doar 60% spun că numărul angajaților rămâne la nivelul actual, 20%, deci fiecare a cincea întreprindere uh, prognozează pierdere de locuri de muncă în viitor. Așadar, este o situație dificilă și de aceea mă bucur că avem astăzi alături de noi experți cu care putem să discutăm acest subiect. Avem două părți ale atelierului nostru. În primul rând, dorim să vedem cum afectează, cum au fost afectate IMM-urile de către criză. Am aici trei persoane, trei experți um, Dumneavoastră aveți în uh, mapele dumneavoastră CV-urile persoanelor respective, de aceea am să le prezint pe scurt. Antonio Saraiva din Portugalia este președintele uh, este reprezentantul uh, industriei portugheze, am putea să spunem, Maria Novak, care este activă la European Microfinance Network și la ADIE în, la Paris și uh, Pontus Braunerhelm, care încă nu este alături de noi, dar este pe drum, directorul general al forumului um, antreprenorilor suedezi. În partea a doua a discuției noastre dorim să vedem ce propuneri s-ar putea face, ce decizii politice ar putea fi luate, ce decizii am putea să propunem pentru a uh, elimina, pentru a rezolva aceste dificultăți pe care le identificăm în prima parte a discuției. Procedăm la fel ca de obicei. Îi uh, lăsăm pe experții noștri să vorbească. Îi rugăm pe fiecare să încerce să se exprime cam în 10 minute. Am să le fac un semn atunci când se apropie de sfârșit cele 10 minute, iar apoi avem posibilitatea de a adresa întrebări uh, experților. Dau acum cuvântul dumneavoastră, bine ați venit și mulțumesc foarte mult că ne-ați acceptat invitația. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Obiectivul acestui atelier este să discutăm două lucruri foarte importante pentru prezentul și viitorul uh, mediului de afaceri, modul în care criza a afectat IMM-urile și, în al doilea rând, ce putem face, adică unde dorim să ajungem pe viitor am fost invitat uh, pentru a face un diagnostic al situației actuale și mai ales în ceea ce privește situația IMM-urilor. Doresc să abordez principalele probleme cu care se confruntă acestea, având în vedere că unele dintre aceste probleme au fost înrăutățite mult de această criză financiară, economică și socială cu care s-a confruntat și se confruntă în continuare lumea. Mai întâi voi uh, prezenta situația mediului de afaceri din Portugalia, apoi despre criza în sine și apoi despre dificultățile care s-au confruntat companiile, mai ales IMM-urile, în activitatea lor. Structura mediului de afaceri din Portugalia este, conform unui noi anchete din 2007-2008, am avut 360.000 de companii cu o cifră de afaceri de 312 miliarde de euro și exportă în valoare de aproximativ 51 de miliarde de euro și uh, la acestea lucrez 2,8 milioane de uh, persoane. IMM-urile reprezintă o parte importantă a companiilor din Portugalia, mai ales micro-întreprinderile. 9 din 10 firme în Europa sunt IMM-uri și uh, doi din uh, trei europeni lucrează pentru IMM-uri. Dar în Portugalia, conform cifrelor Comisiei Europene, această proporție este mai mult decât dublă. Deci, proporția IMM-urilor este mai mult decât dublă față de media Uniunii Europene, dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să ne concentrăm doar asupra IMM-urilor și să ignorăm întreprinderile mari. Pentru că um, E nevoie de reconstrucție economică și MM-urile trebuie să se reconstruiască, deci trebuie să ascultăm care sunt problemele acestora și să înțelegem uh, problemele lor și să le creăm condițiile necesare pentru a depăși aceste probleme, pentru a se dezvolta. Odată cu criza din 2008, uh, tendința creșterii economice s-a schimbat și implicațiile asupra economiei și ocupării au fost majore. În 2008, uh, situația plăților externe a fost foarte proastă în uh, economia portugheză și efectele crizei financiare spusese, a fost deja, au agravat și mai mult o tendință proastă care se înregistrase deja în trecut în Portugalia. Conform Agenției pentru Comerțul Extern, în mai 2008, aceste repercusiuni au dus la o scădere a creșterii PIB-ului în termeni reali. În 2008, PIB-ul a Uh, rămas constant, în timp ce în 2007 crescuse cu 0,9%, cu 1,9%, mă scuzați. Uh, cererea la exporturi a scăzut cu 0,5% în volum, iar uh, cererea internă a scăzut și aceasta cu 1,1% în 2008, în timp ce a crescut cu 6,2% în anul precedent. În, uh, iată, în Portugalia, principalele, indica, principalele indicatori din 2004 până în 2008 și apoi de la Banca Portugaliei și Comisia Europeană pentru 2009 și 2010 ne arată următorul lucru ca procente. Sunt uh, aceste informații, le puteți vedea și uh, pe tabelul uh, din prezentarea PowerPoint. Aceste cifre arată clar că am intrat în criză, într-o situație de criză și de altfel întreaga lume a intrat într-o situație de criză uh, cu repercusiuni economice și financiare la nivel uh, național. Multe companii au dat faliment uh, sau și-au încetinit activitatea. Iar veniturile din impozite au scăzut repercusiunile sociale au fost importante, a, crescut, a scăzut ocuparea forței de muncă, a scăzut uh, consumul și veniturile familiilor. Criza a afectat întreaga societate, dar uh, consecințele au fost simțite mai ales în părțile cele mai fragile ale societății și la nivelul IMM-urilor, care sunt mai vulnerabile tocmai datorită dimensiunilor lor mici. cadrul economic și administrativ, precum și piețele um, internaționale, au fost mm, au, aveau condiții dificile pentru IMM-urilor. În primul rând, în legătură cu finanțele, ca o consecință a reducerii activității economice în general, accesul la credit uh, a fost și mai dificil și la, cu costuri și mai ridicate pentru IMM-uri, tocmai pentru că au capacitate financiară limitată suferă de lipsa accesului la credit, nu doar la începutul activităților, ci de lungul întregilor activități, pentru că altfel, uh, dacă uh, nu au suficiente intrări uh, de bani, nu pot să își plătească toate cheltuielile. Um, au nevoie de diferite tipuri de credite. IMM-urile au aceleași dificultăți și în cursul uh, activităților, nu doar la început. Um, au o capacitate mai mică de a se regenera din punct de vedere economic. Accesul la credite este mai dificil pentru aceste companii uh, și costul acestor credite sunt mai mari, este mai mare pentru ele. Garanțiile pe care le cer băncile de la IMM-uri uh, sunt de multe ori dificil de suportat sau chiar uneori imposibil de, de oferit. Iar capitalul disponibil din surse guvernamentale în economie nu are cu adevărat un impact asupra uh, companiilor și cu atât mai puțin asupra IMM-urilor. Din motivele pe care tocmai vi le-am prezentat, deci, aceste măsuri guvernamentale nu au efectele scontate. Asigurările creditelor, uh, un element fundamental în uh, comerț, uh, sunt și mai greu de obținut. Deci, companiile nu au aceste asigurări, dar totuși continuă să funcționeze pentru că nu vor să-și, să-și piardă clienții. Plata um, datoriilor uh, de către autoritățile locale uh, și regionale nu sunt suficient de bune, lucru care uh, este greu de suportat de IMM-uri. În al doilea trimestru din 2008, uh, perioada medie de plață din partea autorităților centrale înspre companii variază între minim 97 de zi și maxim 1300 și ceva de 1370 de zile. Deci, iată, aceste perioade sunt foarte lungi. În ceea ce privește companiile publice, um, aceste perioade sunt uh, mai scurte, în timp ce spitalele au plătit uh, după o perioadă de minim 97 de zile și maxim peste 700 de zile. Aceste plăți foarte întârziate fac viața foarte dificilă, viața companiilor foarte dificilă. De multe ori, companiile trebuie să plătească TVA-ul pe tranzacțiile lor uh, statului chiar înainte să-și fi recuperat uh, banii din tranzacțiile respective. Deci cadrul juridic și administrativ uh, afectează mult activitatea IMM-urilor și din, cauz, din aceste cauze este foarte greu să fie competitive costurile pentru a crea sau pentru a închide o întreprindere sunt foarte mari. Toată această activitate este foarte birocratică. Deci, în, la nivel de termen de resurse financiare precum și umane, le este foarte greu să funcționeze. Le este greu să înțeleagă cadrul legislativ și le este foarte greu din acest uh, motiv să se organizeze și uh, nu pot să suporte costurile necesare pentru cumpărarea programelor de care au nevoie pentru a respecta toate reglementările. Le este foarte greu și să recupereze datoriile dacă se adresează unui tribunal, de aceea investițiile lor uh, sunt întârziate nu există suficiente posibilități de rezolvare a conflictelor, nu există uh, căi de acces rapid la o astfel de rezolvare. Legislația de mediu necesită multe eforturi din partea IMM-urilor, dar ele nu au suficiente informații la dispoziție în acest sens. Um, pe piață există multe obstacole pentru tranzacțiile transfrontaliere, armonizarea recunoașterii bunurilor nu este încă aplicată, de aceea comerțul transfrontalier este și mai dificil. Nu există o singură formă simplă de, de societate comercială pentru toate statele europene. De aceea este greu pentru IMM-uri, pentru IMM-uri să se adapteze acestor piețe. Uh, IMM-urile suferă și de discriminări în contractele de achiziții publice din cauza unor reglementări din uh, cererea de ofertă cu standarde uh, definite de multe ori fără a se ține cont de punctul de vedere al IMM-urilor de poziția acestora. accesul uh, la finanțări uh, este dificil uh, și alte state pun tot felul de um, bariere, restricții cantitative, necantitative, bariere de tot felul, um, dumping de mediu economic și așa mai departe. Aceste țări de multe ori sunt economii emergente, în curs de dezvoltare, țări mai puțin dezvoltate, dar care folosesc practici uh, neconcurențiale și de aceea devin foarte competitive în anumite sectoare. Aplică, uh, li se aplică încă uh, tarife preferențiale, având în vedere situația lor economică. Sistemele de rezolvare a conflictelor la nivel internațional funcționează și mai prost de la nivel național, de aceea accesul imm la acestea este și mai limitat. Uh, și în încheiere, domnule uh, președinte, aș vrea să vorbesc despre piața muncii. Condițiile de pe aceasta nu sunt în favoarea IMM-urilor, contractele de muncă um, nu sunt uh, generalizate, de aceea le este greu să-și raționalizeze uh, costurile și să respecte costurile impuse de globalizare, precum și de criza economică și socială. având în vedere um, situația de nesiguranță și uh, riscul, uh, riscul uh, falimentului pun într-o situație negativă IMM-urile. De aceea, nevoile de pe piața muncii trebuie armonizate cu posibilitățile IMM-urilor pentru a atinge niveluri sporite de productivitate în momentul în care economia va crește din nou. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru acest discurs. Trecem acum la Maria Novak. Între timp a venit și uh, domnul Pontus Braunelm. Bine ați venit, dar prima dată are cuvântul doamna Novak. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, mă voi exprima în limba franceză. Prezentarea PowerPoint este în engleză, deci nu va fi greu de urmărit. Mă voi referi în principal la experiența, la cazul francez. Deci, iată că am trecut în franceză, la limba franceză. Mă voi referi, deci, la situația specifică în Franța, pentru că în Franța există una dintre cele mai vechi instituții de microfinanțare și anume Asociația pentru Dreptul la Inițiativa Economică, o asociație pe care am creat-o acum 20 de ani și care de 20 de ani de zile încoace a reușit să acorde 80.000 de credite pentru cei care beneficiază de șomaj sau alte alocații sociale, cu o rată de pierdere de 2,1% și cu o perenizare, o rată de perenizare a întreprinderii de 61% după 2 ani, ceea ce corespunde cu media franceză. Am reușit să obținem modificarea anumitor uh, legislații. Am obținut de asemenea și susținere din partea băncilor care ne finanțează pentru uh, capitolul credite. Și am reușit să obținem de asemenea și o susținere europeană în ceea ce privește anumite prestații. Pe imaginea următoare puteți vedea cum anume se profilează sectorul întreprinderilor în Franța. El reprezintă 93% din numărul total de întreprinderi, e asemănător cu situația din Portugalia. Și vedem că 50% din întreprinderile franceze nu au uh, angajați, au zero angajați. Pe imaginea următoare puteți vedea că în Europa situația pe ansamblu este destul de similară. Nu am toate datele pentru toate statele membre, deci prefer să mă concentrez pe cazul francez, dar modul în care sunt organizate întreprinderea aș spune că e asemănător. Ceea ce mi se pare deosebit de important este să vă arăt aceste două curbe din păcate, acestea nu sunt foarte clare, dar dacă vă uitați, este o curbă roșie care coboară. Acestea sunt uh, efectivele de personal în sectorul industrial și în verde în sectorul serviciilor. Asta demonstrează în mod clar faptul că există o tendință uh, foarte clară pentru a avea unități de producție și de servicii uh, destul de mici, pentru că în acest sector nu e nevoie de uzine, nu e nevoie de capitaluri imense, nu e nevoie de un număr imens de angajați. În următoarea imagine, vedem că această tendință este întărită și de dezvoltarea noilor tehnologii, noile locuri de muncă legate de protecția mediului, de faptul că populația îmbătrânește și acest lucru cere din partea noastră o politică de protecție socială și de ocupare mai activă. Și din nou vedem că se preferă dezvoltarea unor microunități de producție, iar microcreditul devine instrumentul financiar al unei perioade postindustriale în economia noastră. Și acum, cum anume criza a, a avut un impact asupra acestei situații, situație care există de 30 de ani de zile? Ei bine, în Franța, în 2009, am pierdut 500 de mii de locuri de muncă. Pe durata aceleiași perioade s-au creat în jur de 600 de mii de noi întreprinderi. Deci, Marea parte din întreprinderile nou create provin din aceste întreprinderi mici și mijlocii. Și iată că acest lucru este remarcabil. E vorba de adevărată mm, mică revoluție, pentru că, dacă e să facem o comparație cu anul precedent, vedem că a existat o creștere de 72% în ceea ce privește crearea a noi uh, întreprinderi și de 142% creștere în ceea ce privește micro-întreprinderile. Și există un motiv care poate, poate explica această tendință. Mai întâi, criza. Uh, în momentul în care oamenii nu mai aveau un loc de muncă, au preferat să-și creeze propriul lor loc de muncă. Apoi, al doilea motiv este faptul că s-a trecut de la uh, statutul acesta de... Uh, am, am reușit să adoptăm în Franța un, o nouă legislație referitoare la uh, cei care lucrează pe cont propriu, statutul de independent și acest lucru a favorizat lucrurile. Acum, în ceea ce privește uh, clientela asociației noastre, vedem că aceasta, acest public uh, provine din categoriile sociale cele mai vulnerabile și am organizat un sondaj prin care am reușit să aflăm că întreprinderile uh, mici, micro-întreprinderile care sunt cele mai fragile au fost foarte afectate de criză. În plus de aceasta, veniturile lor medii au scăzut și au scăzut chiar sub pragul sărăciei. Însă, lucru ce trebuie uh, notat este faptul că 80% din antreprenori au o atitudine pozitivă, optimistă, ceea ce e destul de excepțional în Franța. Ce putem face? După părerea mea, această criză a demonstrat în țara noastră și n-aș fi mirată dacă aș afla că este cazul și în alte țări, a demonstrat cât de important este să avem întreprinderi care să fie create la baza piramidei cele care au puțin angajați. Și cred că inițiativa europeană pentru dezvoltarea microcreditelor în uh, favoarea ocupării și a creșterii sunt foarte clare pe această temă. Deci voi trece în revistă cele patru uh, axe ale acestor inițiative. Prima axă e vorba de îmbunătățirea mediului instituțional al microcreditelor. Iar punctul cel mai important îl reprezintă flexibilitatea dobânzii, pentru că microcreditele, pentru a acoperi toate costurile, necesită dobânzi mai ridicate, care nu reprezintă o povară mare pentru clienți, pentru că e vorba de împrumuturi pe durată scurtă și pentru sume mici. Și mai trebuie de asemenea și posibilitatea de a obține credite pe lângă băncile tradiționale. Am reușit acest lucru pentru că legislația s-a schimbat în Franța. Apoi, etapa următoare ar fi organizarea unei ședințe cu participarea reprezentanților instituțiilor financiare din statele membre, în așa fel încât să se îmbunătățească și mai mult această reglementare. Al doilea punct în ceea ce privește uh, reglementarea micro și a uh, celor care lucrează pe cont propriu. Și în acest domeniu e nevoie de îmbunătățiri. Pe de o parte, e nevoie de o coordonare mai bună între sistemele de protecție uh, socială și uh, demersurile legate de crearea propriului său loc de muncă și, pe de altă parte, e nevoie de o însoțire a celor care uh, uh, creează locuri de muncă, în al treilea rând, am putea încerca să dezvoltăm cât mai mult uh, um, posibilitățile de formare, pregătire, uh, consiliere pentru uh, șefi de mini-întreprinderi avem o astfel de program care debea începe în cadrul proiectului Jasmin, e un proiect instaurat de Direcția Generală Regio, la care vor participa atât agențiile de rating cât și rețele europene pentru microfinanțe. Apoi, punctul 4. E nevoie de surse de finanțare suplimentare pentru aceste noi instituții de microfinanțe. Uh, care în Europa deocamdată sunt destul de mici. Sunt mici mai ales pentru că um, cadrul legislativ nu le permite să se extindă. În 2008, Banca Europeană de Investiții a alocat 20 de milioane de euro acestor uh, microfinanțări, iar Parlamentul European a alocat 4 milioane, la care se vor adăuga în 2010 încă 3 milioane. Iar în decembrie 2009, după cum bine știți, Parlamentul European a adoptat uh, Progress Microfinance Facility, 100 de milioane de euro repartizați pe 4 ani. În final, ce putem spune este că dezvoltarea micro și a microcreditelor corespunde cu această nouă etapă a economiei, care trece de la perioada industrializată la o perioadă nouă. Bineînțeles, putem să încercăm să salvăm ceea ce se mai poate salva, însă nu trebuie să ne facem iluzii. Acea curbă care continuă să coboare și asta de 30 de ani de zile nu va putea să reurce rapid. Eu cred de asemenea că e și o posibilitate de a găsi o cale de ieșire din criză. Bineînțeles, nu e singura cale, ci una dintre ele. În Franța noi am avut nevoie de 20 de ani pentru a îmbunătăți acest mediu legislativ, instituțional, a durat 20 de ani de zile pentru că uh, la început eram doar trei persoane uh, benevole, nu eram prea bine uh, cunoscuți dar cu susținerea Parlamentului European și cu susținerea Comisiei, acest lucru s-ar putea face mult mai repede și am putea obține un impact real, mai ales în aceste vremuri de restriște. Cred că cea mai mare dificultate nu e obținerea unor linii de credite, pentru că, ați văzut, noi suntem refinanțați de anumite bănci și, în principiu, asta nu pune probleme, cu excepția Uh, cazului în care nu s-ar fi modificat uh, legislația, pentru că înainte legis uh, legislația în vigoare nu ne permitea să avem astfel de refinanțări. Dar micro-întreprinderile au nevoie de fonduri proprii, inițiale, care să le permită să acopere cheltuielile uh, de funcționare până când uh, dobânzile acoperă de fapt aceste cheltuieli de funcționare. Și apoi, putem aminti faptul că fondurile structurale pot să financeze microcredite, pot să financeze procedurile de însoțire, Însă în ceea ce privește microcreditele există un aspect important și anume, în momentul de față, fondurile structurale nu permit uh, utilizarea dobânzilor pentru a pereniza Uh, sistemul de creditare. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am trecut din Portugalia în Franța și acum mergem către nord, în Suedia. Mă bucur să-l pot uh, saluta și să-i urez bun venit alături de noi, domnului Brauner, de la Forumul Antreprenorilor Suedezi. Vă mulțumesc, este o plăcere să fiu aici. Eu o să-mi structurez discursul în modul următor. Am să uh, ofer apoi, am să ofer întâi pe scurt un, uh, o imagine de ansamblu, apoi câteva orientări de politică și apoi niște concluzii. Ce urmează acum? Suntem, de fapt, în acest proces. Este un proces de integrare mai puternică a noilor țări și a vechilor țări din uh, economia globală, ceea ce înseamnă o concurență mai uh, puternică, de, mai departe, merg mai departe de uh, modelul nord-sud. Există acum concurență foarte puternică nord-nord între țările industrializate. Cam 50% din uh, producție va fi um, um, se va orienta către economiile industrializate. În perioada următoare, în 20-30 de ani. FMI a arătat de asemenea că partea forței de, din forța de lucru globală um, care este expusă concurenței a crescut de patru ori în uh, ultimii ani și se așteaptă ca această cifră să se dubleze până în anul 2025. Cunoașterea va fi un ingredient tot mai important pentru creștere dar nu doar uh, acumularea și um, uh, construirea unui mediu bazat pe cunoaștere este importantă. Cunoașterea, cunoștințele trebuie să fie difuzate și trebuie să fie transformate în uh, cunoștințe uh, care să poată fi utilizate din punct de vedere economic. Și de aceea, antreprenori, inovatori, creatori uh, sunt foarte importanți în economie și în ultimii ani uh, acest lucru a fost dovedit în economiile noastre. Așadar, IMM-urile sunt importante și nu în cele din urmă pentru inovare. Ele vin cu cele mai radicale inovații, uh, mai radicale decât firmele mari, ceea ce este foarte important pentru creșterea ocupării locurilor de muncă. Și vreau să vă arăt niște imagini care ilustrează acest lucru. Uh, sunt uh, luate din raportul, ultimul raport al Consiliului Suedez pentru Globalizare. Dacă vă uitați la grafic unde aveți uh, Uh, produsele comercializabile, uh, ele sunt uh, în trei părți bazate pe mai mult, mai mult pe capital, mai mult pe cunoaștere, mai mult pe um, forța de muncă. Și în ultimii, următorii 4-5 ani uh, se prognozează ca trecerea să fie de la cele bazate pe forța de muncă la cele bazate pe cunoaștere. Uh, pentru a păstra forța de muncă, resursele care vor fi eliberate în acest uh, sector vor trebui să fie ocupate în sectorul uh, um, de cunoaștere, ceea ce sigur este dificil, dar noi ne așteptăm că aici IMM-urile vor juca un rol uh, vital. Pe celălalt grafic vedeți um, curba albastră care reprezintă reîntoarcerea uh, la o forță de muncă mai uh, educată, mai puternic educată, mai calificată, iar uh, uh, partea roșie reprezintă salariile celor mai puțin educați. Așadar, vedem o creștere a discrepanței între distribuția veniturilor. Aceste două modificări sunt niște provocări mari pentru decidenții politici. Aici putem să vedem uh, la, putem să vedem care este originea uh, angajării forței de muncă. Sunt 30 uh, firme, cele mai mari 30 de firme din uh, Suedia, uh, care au unități și în Suedia și în uh, străinătate. Între 1975-2005, vedeți, um, ocuparea forței de muncă este cam aceeași, dar după uh, acest an, vedeți că partea uh, forței de muncă ocupate în Suedia a scăzut substanțial și acest lucru este necesar pentru că aceste companii să poată să își uh, mențină competitivitatea. În același timp, știm că ocuparea forței de muncă a crescut în companiile mai mici și în sectorul uh, producției, mai mult decât atât în sectorul serviciilor, în partea inferioară a um, sectorului și pe partea dreaptă vedeți uh, distribuția acestei forțe de muncă în uh, sectorul uh, serviciilor și anume în partea superioară a sectorului. Deci există o uh, mișcare către sectorul serviciilor. Următorul, următoarea imagine. Care sunt așadar percepțiile IMM-urilor, cum au fost ele afectate de către criză? Uh, aceste prime cifre arată modul în care ei văd oportunitățile de afaceri, dacă sunt o firmă uh, care tocmai s-a format, dacă, exist, dacă este una care uh, există de mai mult timp pe piață. Și aici vedeți, toate categoriile de IMM-uri consideră că vremurile sunt mult mai grele decât uh, erau anul trecut să vă uitați la um, coloanele în albastru deschis, care se referă la economiile um, bazate pe inovare, unde se încadrează majoritatea statelor europene. Aceste tendințe sunt bazate pe uh, tot felul de surse de date diferite, dar toate au aceleași rezultate. O descreștere substanțială a oportunităților percepute și în ceea ce privește companiile care cresc o prevalență scăzută a gazelelor, așa numite gazele, firmele care au mare creștere. Uh, așteptări scăzute care sunt subliniate de cei care au cea mai bună educație este un semn negativ. Există și o creștere a temerii de eșec și de asemenea a antreprenoriatului bazat pe necesitate. Acest lucru este valabil pentru statele Uniunii Europene, iar în Statele Unite um, imaginea este tot una pesimistă. 85% dintre respondenți spun că nu e o perioadă bună să înființeze o afacere, 65% uh, deplâng o descreștere a volumului de afaceri și a profitabilității, a, o scădere a locurilor de muncă și, de asemenea, se pare că uh, um, IMM-urile au fost cel mai puternic afectate de către lipsa creditelor. Multe dintre ele au trebuit să reducă investițiile pentru cercetare și dezvoltare, ceea ce este într-adevăr un semn negativ pentru că acest lucru creează uh, competitivitatea lor pe viitor. Așadar, ce se poate face? Cred că la, în centrul acestei probleme este lipsa cererii și aici uh, micropoliticile au încercat să facă ceea ce s-a putut face. Dar um, vreau să vă arăt în cele două imagini ce, care sunt rezultatele, în primul rând, în ceea ce privește reglementarea. Aici avem legătura între protecția pieței de, pieței de muncă și așteptările um, micilor întreprinderi cu privire la uh, perspectivele lor de creștere. Vedeți, relația este una negativă, nu se spune nimic despre cauzalitate, dar e, clar, e în mod clar o relație negativă. Uh, aici avem un alt element important și anume fiscalitatea. Taxele, impozitele pentru întreprinderi uh, se um, sunt uh, obiectul uh, legii concurenței, dar există nevoie de niște oameni care să conducă aceste companii și încă există discrepanțe foarte mari în ceea ce privește impozitele în statele Uniunii Europene. Mă tem că nu puteți să vedeți atât de bine toate statele aici, dar veți primi uh, prezentarea după aceea. Așadar, ce se poate face? Cred că este important ca politicile să acopere o uh, serie largă de măsuri. Nu putem să ne uităm doar la piața muncii. Trebuie să acoperim uh, mai multe sectoare de microeconomie și cred că sunt patru sectoare importante. În primul rând, cunoașterea, piața muncii, inovarea și capacitatea de renoire a economiei și impozitele. Și am să vă spun câte ceva despre fiecare aceste domenii de politică. A existat o creștere serioasă în uh, în uh, cheltuielile guvernamentale pentru cercetare și dezvoltare, dar cred că trebuie continuată această creștere. De asemenea, trebuie să reținem Uh, firmele mari care există în Uniunea Europeană, care sunt foarte importante pentru că investesc în cercetare și dezvoltare. Avem nevoie mai mult, uh, de mai mult antreprenoriat bazat pe tehnologie. Trebuie să vedem cum putem utiliza creditele fiscale, bonurile valorice pentru cercetare și dezvoltare, uh, să promovăm în legăturile cu universitățile, cu institutele de cercetare, drepturile de proprietate intelectuală. Aici s-au făcut progrese semnificative. Trebuie să atragem talentul, ceea ce înseamnă că Uh, premiile legate de educație, impozitele trebuie să fie comparabile uh, față de celelalte țări. Piața muncii. Trebuie să creăm condiții care să favorizeze schimbări structurale. Avem nevoie de flexibilitate pe piața muncii. Avem nevoie de uh, instituții de educație mai puternice care să poată să recalifice, să recalifice pe cei care și-au pierdut locurile de muncă. Poate niște uh, structuri de uh, Uh, stimulente de privatizare, um, de a ajuta oamenii. Economiile din pensie ar trebui să fie utilizate de asemenea pentru investițiile indivizilor în propria educație, dacă doresc acest lucru. Și acum uh, avem ultima ultima imagine. Este foarte clar. Uh, aici sunt, știu că sunt și niște greșeli, ar trebui să scrie de fapt inovare și noi capacități. Importanța capitalului a fost menționată de aici și vreau să subliniez acest lucru. Politicile de ieșire de pe piață, politicile de faliment sunt de asemenea importante aici. Cred că există încă un spațiu de o marjă de manevră pentru îmbunătățiri. Concurența trebuie să fie consolidată, sectorul public uh, are încă o mare parte a sectorului serviciilor. există o multe forme de sprijin pentru micile întreprinderi. Cel puțin în țara mea, o parte mică merge către internaționalizare, cunoștință de piață, um, crearea de noi branduri. Aceste lucruri de, devin din ce în ce mai importante. Susținerea trebuie să fie redirecționată către aceste domenii. În uh, cadrul mai larg al uh, schemelor de susținere. De asemenea, um, trebuie să fie promovate grupurile de firme. Impozitele sunt și ele foarte importante. Uh, Există instituții care pot fi utilizate pentru a flexibiliza domeniul uh, impozitelor. Aceste, acestea, de fapt, sunt uh, determinate de către politică. Mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la întrebări. Am uh, o persoană, două persoane înscrise pentru a lua cuvântul. Așadar, începem ca de obicei cu PP și trecem apoi la socialdemocrați, apoi la ALDE, ecologiști, uh, conservatori reformiști, GUE și neafiliați. De la PP colegul Bastos și apoi colegul Feion, colega Feion. obrigada, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor uh, vorbitorilor care au făcut prezentări în prima parte a audierii. Mulțumesc pentru modul clar în care au explicat situația din țările lor în legătură cu impactul crizei asupra IMM-urilor. Întrebarea mea ar fi următoarea. O adresez compatriotului meu, domnul Saraiva, președintele CIP. Întrebarea mea este următoarea. Știm că în Portugalia IMM-urile au avut probleme serioase datorate crizei, dar și din cauza sistemului uh, administrației uh, portugheze și uh, Guvernul portughez a investit uh, în uh, lucrările mari de infrastructură în loc să ajute IMM-urile. De asemenea, întârzierile de plăți de la autoritățile publice spre IMM-uri uh, sunt enorme, lucru care creează dificultăți suplimentare acestora. IMM-urile sunt foarte importante pentru păstrarea și menținerea locurilor de muncă, iar sistemul uh, juridic uh, este foarte greoi și uh, judecățile Tribunalele funcționează foarte greoi și judecățile sunt mult întârziate. Um, unele probleme sunt bine cunoscute, cum este accesul la credit sau dificultățile uh, um, fiscale și uh, legate de uh, legislație. S-a înrăutățit situația din cauza crizei și de ce credeți că e nevoie pentru a îmbunătăți situația? Aș dori să întreb și pe ceilalți vorbitori în legătură cu experiența din țările lor. Situația MM-urilor a fost înrăutățită mult de criză și ce aspecte au fost răutățite de această criză economică și financiară. În relação à questão que coloca do favorecimento da opção do Governo no favorecimento das obras públicas. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește intervenția autorităților de stat față de uh, IMM-uri, ceea ce putem face este să avem o intervenție în așa fel încât fondurile publice care acum sunt direcționate către uh, șantiere de interes național, precum uh, uh trenul de mare viteză sau aeroportul, e bine, acest lucru pune probleme, e adevărat. Iar noi ne-am adresat guvernului Uh, în acest sens și am explicat faptul că trebuie să favorizăm uh, IMM-urile portugheze față de aceste șantiere de interes național, fără de care nu vom reuși să le ducem la bun sfârșit. Toate aceste șantiere nu se fac de pe azi pe mâine, trebuie programate și așa cum ați spus și dumneavoastră, cei care creează locuri de muncă de fapt sunt IMM-urile. După cum v-am spus, există 3, în jur de 370 de mii de IMM-uri de uh, mărime redusă, de dimensiuni reduse. De aceea, o mare parte din aceste uh, bugete publice trebuie să fie dirijate către ele. Și noi am explicat acest lucru în mod clar autorităților naționale. În momentul în care uh, eu m-am ocupat de acest lucru, am încercat să rezolv și problema juridică. De ce? Pentru că este problema noastră principală. Justiția trebuie să fie mai rapidă, mai eficientă, mai clară. Există, bineînțeles, o, o întârziere foarte mare în ceea ce privește plățile și acest lucru este o adevărată problemă în Portugalia, pentru că e și un proverb care spune să plătești cât mai târziu dar e adevărat că din această cauză IMM-urile sunt deosebit de afectate. Apoi, în ceea ce privește TVA-ul. TVA-ul trebuie plătit înainte uh, de către IMM-uri, după care statul rambursează. Și acolo sunt întârzieri. Iar la aceasta se adaugă și faptul că de multe ori există procese care durează ani de zile până când se ia o hotărâre judecătorească. De aceea e nevoie de un sistem juridic care să funcționeze în mod eficient. Întreprinderile au foarte multe de pierdut din această cauză și nu primesc veniturile pe care trebuie să le primească. Și de multe ori noi suntem cei care trebuie să avansăm aceste sume știind foarte clar că acestea vor fi rambursate foarte târziu. De aceea, justiția trebuie să funcționeze corect, e nevoie de o politică fiscală mai clară și trebuie să știm clar în ce situație ne aflăm. Nu să fim întotdeauna sub presiune faptul că se uh, modifică, spre exemplu, cadrul fiscal și de multe ori regulile jocului sunt. Madame Novak. Mulțumesc, care cuvântul, doamna Novak. Cred că IMM-urile în Franța s-au confruntat cu probleme legate de scăderea cererii. Iar cele care aveau activitate legată de industria producătoare de automobile sau alte ramuri în dificultate au avut cel mai mult de suferit. Guvernul a pus la dispoziția băncilor uh, credite suplimentare pentru ca acestea să poată da împrumuturi IMM-urile și a creat funcția unui mediator pentru IMM-uri, IMM-urile care nu reușeau să obțină um, credite de trezărie și așa mai departe. Dar situația rămâne dificilă ca peste tot. Intervenție fără microfon. Uh, uh, Cred că ceea ce ați spus dumneavoastră este valabil și pentru țara mea și pentru multe alte țări. Este prea multă birocrație, fără îndoială, iar sistemul juridic este puțin, se mișcă puțin prea încet în ceea ce privește plata întârziată a facturilor. Acest lucru are asta face nu, doar, uh, nu depinde doar de actorii publici, ci și de marile companii care utilizează uh, în mod incorrect acest mecanism. De asemenea, regulile cu privire la achizițiile publice adesea sunt atât de dificil de înțeles încât acesta este un obstacol în sine pentru uh, IMM-uri. Sistemul juridic poate să se asigure Uh, adică, sigur, un sistem juridic funcțional este unul dintre pietrele de temelie pentru bună uh, buna funcționare a IMM-urilor pe piață și, de, asigur, uh, de asemenea, achizițiile publice care să fie deschise către IMM-uri este și aceasta o strategie, dar nu una pe termen foarte lung. Am să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm acum. Am să vă rog să vă concentrați asupra unei întrebări și să încercați să vă încadrați în un minut, un minut și jumătate. Văd că sunteți foarte nedisciplinați, din păcate. Colegul Feion și apoi colegul Calas. Obrigado, Sr. Presidente. Eu de agradecer aos oradores. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc oratorilor care au făcut uh, prezentări. Ultima prezentare a fost foarte interesantă și mi-a plăcut mai ales ceea ce a spus în legătură cu impozitele, cercetarea, dezvoltarea și nevoile um, IMM-urilor în legătură cu piața muncii. Doresc să-l felicit pentru toate aceste observații. De asemenea, ceea ce a spus uh, primul vorbitor în legătură cu o formă simplă de întreprindere la nivel european este de asemenea importantă. Întrebarea mea se referă la credite și importanța accesului la credite pentru IMM-uri. Acum, când se vorbește deja despre strategii, în diferite moduri, în diferite țări, și când IMM-urile încă au dificultăți în obținerea de credite și în uh, investiții, ce credeți dumneavoastră, că, care credeți că ar trebui să fie rolul autorităților publice în legătură cu această situație? Altfel spus, ajutorul pentru uh, sectorul financiar ar trebui să fie mai ales uh, asigurări pentru credite. Cui era adresată această întrebare? Otmar, mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Comisia Europeană are, a prezentat acest Small Business Act noi avem prea puține competențe de a pune în aplicare acest Small Business Act în statele membre. Ce potențial vedeți uh, în acest document? Ce fel de uh, șanse vedeți ca acesta să devină realitate în statele membre? Principiul de bază este Small Business First, micile întreprinderi întâi. Care sunt uh, barierele principale în uh, activitatea IMM-urilor și care este uh, conceptul dumneavoastră în acest concept al uh, Europei al anului 2020. Care sunt problemele pentru IMM-uri? În primul rând se adresează întrebarea primilor doi vorbitori. Oui, je, je suis pas sûr de, de, de pouvoir... Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt sigură că voi putea răspunde la toate întrebările, dar în ceea ce privește prima întrebare, pot să vă spun că se cere statului ceva foarte dificil, pentru că, pe de o parte, îi se cere să încurajeze creditele și acordarea acestora și, pe de altă parte, îi se cere să evite orice supraîndatorare. Dar dacă acordarea de credite e atât de dificilă, e tocmai pentru că situația economică este atât de dificilă. Cererea este scăzută. Deci, din punct de vedere obiectiv, cred eu că nu e prea ușor de gestionat și văd acest lucru la nivelul clienților noștri. Ținând seama de această uh, scădere a cererii, noi trebuie să fim mai prudenți decât înainte, în așa fel încât să nu supra-îndatorăm pe cei care își doresc să dezvolte, să extinde întreprinderea pe care o posedă. În ceea ce privește Small Business Act, nu cred că vă pot da un răspuns complet, exhaustiv. Eu sunt de părere că tot ceea ce merge în sensul dezvoltării IMM-urilor este un pas bun. Pentru că ați constatat și dumneavoastră, acest lucru a fost uh, prezentat de mai multe ori, se crede de multe ori că ne aflăm încă în stadiul unei economii industriale. Marea majoritate a întreprinderilor în Europa sunt, de fapt, întreprinderi mici. Deci tot orice inițiativă care ar putea favoriza dezvoltarea acestor mici întreprinderi, acestor IMM-uri, reprezintă într-adevăr o adevărată, uh, un adevărat progres pentru economie, pentru creștere și ocupare. Thank you. Uh, I, I think one of the fundamental problems is Mulțumesc. Cred că una dintre problemele fundamentale este că avem prea, o prea mare finanțare a creditelor în Europa. Avem nevoie de mai mult capital de investiție. Avem nevoie de mai mulți investitori privați care să complementeze, să vină să completeze instituțiile care nu reușesc să investească suficient acum. Sigur că guvernul poate să intervină atunci când există o criză ca și aceasta, cu tot felul de garanții pe o perioadă bine determinată, așa cum s-a făcut de fapt. Um, guvernele pot să uh, rezolve o parte a problemei creditelor pentru, credite pentru exporturi, de exemplu, și astfel de lucruri. Dar, în principiu, eșecul pieței este momentul în care guvernul trebuie să intervină și atât. Nu cred că e o idee bună să subvenționăm, să uh, extindem uh, regimurile de creditare pentru firme. Mai bine să uh, existe instituții private care să poată să îndeplinească această funcție, aș spune eu. Mulțumesc! Em relação obtenção de crédito, eu reconheço. În legătură cu creditele. Cred că și anul acesta statele trebuie să sprijine accesul la credite. Guvernul portughez cel puțin a prelungit acest sprijin pentru perioada 2009-2010. Noi spunem întotdeauna uh, că trebuie să se analizeze bine problema înainte de a se rezolva problemele doar cu bani. Unele IMM-uri uh, nu vor supraviețui pentru că nu s-au adaptat, pur și simplu. Trebuie să mm, fim foarte atenți, să nu distorsionăm concurența pentru că acest lucru ar fi rău și dorim ca piața să poată să continue să funcționeze. Um, situația este diferită de la, o la, alt, de la o țară la alta și sprijinul trebuie direcționat cu atenție și bine monitorizat. Trebuie să um, fie trimis în sectoarele care au posibilitatea de a se structura care dețin uh, tehnologia necesară pentru a crea valoare adăugată. Doar prin uh, uh, ajutoare financiare nu se poate rezolva situația. Piețele trebuie să se restructureze, deci fiecare sector trebuie analizat cu mare atenție. În legătură cu a doua întrebare, domnului Caras, bineînțeles, toată asistența este, poate fi folositoare, atât pot să spun. Dan. Avem acum pe domnul Conferat, apoi Paul Smith pentru ALDE, Kay Swinburne pentru conservatori și reformiști și apoi din nou la conservatori, Carinci, din partea socialiștilor colegul Alvarez uh, și eu voi lua cuvântul ultimul, pervanș. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, m-aș întoarce la pentru că întrebarea colegului meu, Caras, era una importantă din punctul nostru de vedere în calitatea noastră de legiuitor. Dacă am înțeles eu bine și e o întrebare pe care o adresez tuturor uh, experților prezenți, aș vrea să știu Până la ce punct vi se pare dumneavoastră necesar să fie întărit acest instrument european? Accesul IMM-urilor la credite reprezintă un element cheie uh, și asta în legătură de asemenea și cu uh, achizițiile publice. Apoi, al doilea element, miza. Modul în care IMM-urile, pentru că de obicei când vorbim de IMM-uri, nu înglobăm în această sintagmă și micro-întreprinderile, ceea ce e o greșeală, pentru că micro-întreprinderile fac parte din acest ansamblu uh, și ele au dificultăți de acces la credite. Întrebarea este cum anume acest sector a reacționat din punct de vedere al impactului social în momentul în care a apărut criza. Care a fost reacția lor comparativ cu reacția întreprinderilor mari pentru a amortiza acest șoc al crizei. Oare IMM-urile au uh, încercat să își păstreze angajații mâna de lucru? Pentru că există un risc, și anume uh, lucrători care au fost formați în uh, anumite întreprinderi și care la un moment dat au trebuit să-și părăsească locul de muncă, atunci oare nu cumva IMM-urile s-au regăsit într-o situație în care riscau să-și piardă o mân- mână de lucru calificată? Și domnul președinte întreabă această întrebare și cea de-a doua, prima și a doua, sunt adresate cui? Prima întrebare, spune doamna Pervonș Perez, este adresată celor trei, pe când a doua, celui care dorește să răspundă. Coferati. Grazie. Una minută. Domnul Loferati, mulțumesc. Întrebarea se adresează domnului Saraiva și domnului Reima. Îmi este greu să le pronunț corect uh, numele, îmi cer scuze. Întrebarea este următoarea. Eu vin dintr-o țară în care întreprinderile mici, din punct de vedere istoric, uh, au reprezentat un element de flexibilitate a sistemului de producție, sistemului economic. De multe ori, uh, în ciclurile economice negative care afectau întreprinderile mari, IMM-urile sau întreprinderile mici compensau aceste pierderi. De data aceasta nu se întâmplă acest lucru. Dificultățile întreprinderile mici au, au apărut mai târziu, dar au apărut totuși și sunt foarte grave cred că uh, putem întreveni, între, întrevede deja um, o diferență între întreprinderile mici care au, creează produse cu multă valoare adăugată și uh, întreprinderea productiv, care creează produse pur și simplu. O problemă este, este accesul, accesul dificil al credite, dar pe lângă problemele um, legate de autoritățile publice, mă întreb dacă și rapoartele între aceste întreprinderi creează dificultăți, adică întreprinderile mici de pe aceeași teritoriu și în raportul cu autoritățile care au politici, care pot realiza politici pentru a le stimula dezvoltarea. Credeți oare că ar fi bine să încurajăm aceste întreprinderi mici să se unească pentru a crea o masă critică, pentru a putea se dezvolta mai ales în uh, legătură cu situații legate de cercetare și și uh, dezvoltare. Mulțumesc. Doamna Novak. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu prima întrebare. Pentru a vă răspunde în mod clar, da, răspunsul este da. Eu cred că în vremuri de criză, mai mult decât niciodată, trebuie să fie create acele rețele necesare pentru a întări micile întreprinderi, pentru a le consolida. Și constată acest lucru la nivelul IMM-urilor, îl constat de asemenea și la nivelul uh, uh, celor care sunt din categorii sociale vulnerabile pe care încercăm să-i ajutăm. Și încercăm să instaurăm anumite sisteme de franciză tocmai pentru a avea o, o punere în comun a resurselor în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea. Un model de întreprindere simplu care să poată fi difuzat ulterior, bineînțeles cu stagiile de formare adecvate. Dar, după părerea mea, este momentul cel mai bun pentru a redescoperi spiritul de cooperativă din secolul XIX. Uh, Apoi, referitor la întrebarea doamnei Beres, Uh, cu privire la Small Business Act. După părerea mea, este important, bineînțeles că este important să se faciliteze accesul la uh, piețele publice, la achiziții publice și cred că în Franța IMM-urile au uh, jucat acest rol de amortizor social. De ce? Tocmai pentru că ele au fost uh, afectate de criză, însă nu în mod masiv. Au suferit mai puțin din cauza șocurilor, uh, cum ar fi, spre exemplu, delocalizările anumitor industrii și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, și IMM-urile au trebuit să disponibilizeze personal. Nu am statistici la dispoziție în așa fel încât să vă dau un răspuns uh, precis, însă, din punctul meu de vedere, această rețea de micro-întreprinderi și de IMM-uri mai mari reprezintă baza solidă a unei piramide care are în vârful ei un număr limitat de întreprinderi care sunt mondializate și care suferă mult mai mult din cauza crizei. Tentando ser rápido, eh, a pergunta que colocou eh, o Sr. Coferrati depois... Să vă răspund rapid la întrebarea domnule Coferrati. dacă este vorba doar de o chestiune italiană sau nu. Bine, IMM-urile din Portugalia nu au absorbit uh, uh, numărul de muncitori care au fost uh, concediați de marile companii pentru că nu au avut uh, resursele necesare pentru a angaja noi angajați. Și ele creează șomeri, de fapt, contribuie la creșterea șomajului, deci sunt parte din criza șomajului, nu parte a soluției. Domnule Coferati s-a referit la uh, parteneriate între companii. Cred că este singura cale de ieșire. Am încercat deja în Portugalia uh, așa numite lanțuri de companii. Uh, de exemplu, am încercat să înființăm sisteme care să uh, completeze, în, prin care anumite imm să se completeze între ele, astfel încât să existe um, un uh, întreg uh, sistem. Dacă Uh, produci uh, robinețe pentru baie, atunci e bine să fie într-un sistem cu alte companii care uh, produc alte elemente necesare pentru, pentru baie. Pentru că este foarte clar că unitatea duce la o mai mult mai bună abilitate de a face față provocărilor. Și eu cred, după cum s-a spus mai devreme, că Small Business Act este un act important. Politicile pentru piața muncii sunt instrumentul uh, critic pentru a ne putea asigura că economia nu va rămâne blocată Uh, cu un număr atât de mare de persoane um, care și-au pierdut locul de muncă. Există diferențe foarte mari între state și cred că putem să învățăm din cele mai bune practici. În ceea ce privește cooperarea, da, aș spune fără îndoială, este foarte importantă. Micile companii, micro-întreprinderile, sigur că trebuie să fie asigurate că vocea lor este auzită. Trebuie creată o cultură uh, regională. Există țări care au instituții exact la fel și există între ele totuși diferențe imense între regiuni în ceea ce privește antreprenoriatul și um, uh, numărul de mici întreprinderi și uh, dorința oamenilor de a înființa noi întreprinderi. Deci cred că criza, într-adevăr, este un bun moment pentru a, uh, pentru a pune în mișcare noi mecanisme, noi rețele. Mulțumesc, mai avem șase întrebări. Haideți să fie să le punem în două grupuri de trei și trei. Vă rog, o întrebare către un vorbitor. Punct. I'll try, but I will fail. Voi încerca, dar nu cred că voi reuși. Pentru că întrebarea mea este generală. Prima întrebare este generală. Hai să zicem singura întrebare. Nu toată lumea agrează globalizarea și această piață globală la Davos, președintele Franței a făcut o declarație foarte dură. Întrebarea mea este, vă adresez tuturor, este globalizarea și piața globală o amenințare la adresa IMM-urilor uh, europene? Și o piață a muncii flexibile în legătură cu ceea ce au spus uh, pe grafic că trebuie să această flexibilitate să fie din ce în ce mai mare, dar acesta este un model uh, american, nu model uh, european. Este un tabu în Europa. Ce înseamnă acest lucru? Deci această întrebare se adresează domnului Browne, mm, pentru că amândoi sunt suedezi, dar uh, Case dorește să pună întrebare de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, în țara Galilor, mai mult de 90% din angajare este în IMM-uri, dar mi se pare că este o chestiune uh, tipică. IMM-urile par să se descurce mai bine în criză decât unii dintre mari angajatori care au uh, concediat foarte mulți oameni. Însă, uh, facilitățile de creditare sunt foarte dificil de obținut pentru IMM-uri și uh, se spune, oamenii de la, din țara noastră spun că este aproape imposibil să găsești capital, să primești capital de la bancă pentru a um, înființa noi uh, întreprinderi. Totuși, uh, în același timp, uh, la ușa mea vin și bat uh, bancheri care spun că și ei, ei au probleme, că nu reușesc să crediteze uh, noile IMM-uri. Ce ar trebui să, ce soluții ar trebui să găsim pentru creditarea IMM-urilor? Poate ar trebui să avem niște fonduri speciale europene sau um, niște coinvestiții cu Banca Europeană de Investiții, uh, fonduri structurale, uh, facilități de utilizare a capitalului de investiții sau ce fel de mecanisme? Mulțumesc, vă dau cuvântul doamna Nova și mai avem și un al treilea coleg care dorește să o adreseze întrebare, colegul Carenț. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu concis, toți oamenii politici spun acest lucru. Întrebarea mea este pentru domnul Saraiva. Dumneavoastră ați menționat o problemă similară cu cea pe care o avem noi în Lituania, și anume faptul că nu mai există fluxuri de cash. Uh, și anume, facturile nu sunt plătite, statul spune întreprinderilor, da, dar dumneavoastră aveți anumite obligații financiare pe care trebuie să le achitați pentru taxe, impozite și așa mai departe, pentru TVA. Și deci vedeți că e un cerc vicios. Eventual, dumneavoastră sunteți de părere că ar putea avea o inițiativă la nivel european tocmai pentru a ajuta statele membre în acest domeniu specific? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, globalizarea, după cum știți bine, a devenit o realitate și cred că, totuși, pe viitor, după părerea mea, această globalizare se va uh, încetini. Nu știu dacă ea reprezintă o amenințare pentru IMM-uri. Nu știu dacă ea creează cu adevărat oportunități care să devină uh, modele de afaceri de succes. Am menționat anumite politici și anumite domenii de intervenție. Eu cred că uh, este foarte important să favorizăm IMM-urile, pentru că altfel ne vom confrunta cu pierderi masive de locuri de muncă și cu o rată de creștere foarte scăzută. Mulțumesc, doamna Novak. În ceea ce privește ce fel de finanțare pentru a facilita lucrurile. Bineînțeles că e nevoie de finanțare pentru toate tipurile de IMM-uri și pentru diferite tipuri de uh, prestări și servicii. Dar aș fi de acord cu colegul meu, domnul Brannerheim. E adevărat că în perioada de criză, IMM-urile au nevoie de capital de investiții și au nevoie și de garanții bancare. De aceea cred eu că aceste măsuri sunt cele care ar trebui să fie dezvoltate pe o scară mai largă, eventual cu ajutorul Băncii Europene de Investiții. Em relação à questão que <clears throat> colocou e que é comum aos países, aos nossos países. Pentru a răspunde la întrebarea dacă situația este comună uh, tuturor țărilor noastre, aș spune că nu putem cere întreprinderilor ceva ce nu au. Și dacă um, se permite o situație în care plățile se întârzie mult, uh, atunci uh, statul nu ar trebui să perceapă, să ceară uh, TVA-ul mai repede, înainte ca plățile să fie făcute cu adevărat. ar putea să ceară dobânzi pentru aceste întârzieri de plăți o Estado vai pagá-lo com certeza à banca, era preferível às empresas, injetava liquidez, havia dinheiro no, no, no sistema. În orice caso, ceea ce știm este că se, trebuie plătit mai întâi TVA-ul, după care trebuie să așteptăm până când guvernul rambursează. Dar poate că am putea să obținem un acord cu bancherii în ceea ce privește anumite facilități pentru plata TVA. În legătură cu uh, chestiunea menționată de domnul Schmidt, în legătură cu piața muncii, nu cred că trebuie să intrăm în concurență cu sistemul american, dar este important să ne asigurăm că avem o economie care să permite restructurarea, care este importantă pentru a obține mai multă prosperitate, pentru a ne asigura că resursele merg în domeniile cu, cu productivitate înaltă și în domeniile de viitor. Deci, încă o dată, e nevoie de formare, de um, stimulente pentru uh, cei de pe piața muncii. Asta e important. Vă mulțumesc! La sfârșit, doi colegi din partea socialiștilor, doamna Alvarez și apoi colegul Ia Consari. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru intervențiile și prezentările dumneavoastră și există o temă centrală și anume această dificultate de a obține credite, dificultate cu care se confruntă întreprinderile mici și mijlocii. Eu aș dori să vă întreb foarte concret, doamna Novak, dacă o intervenție din partea Băncii Europene de Investiții uh, s-ar putea face și dacă noi am putea să modificăm statutul și misiunea Băncii Europene de Investiții în așa fel încât să adăugăm și această dimensiune de finanțare a IMM-urilor. Am și o întrebare în legătură cu creditele, cu împrumuturile. În Finlanda, dacă o întreprindere are o idee genială, va obține finanțare. Pen- toate statele membre spun că doresc uh, să încurajeze inovarea, dar problema este când întreprinderile mici nu beneficiază de o punte spre, pentru a ieși uh, din criză, pentru a aștepta vremuri mai bune și se împolnolesc din cauza lipsei de finanțare. Și, pe de altă parte, mă întreb ce trebuie să facem pentru uh, a modifica, a adapta strategia 2020 pentru ca ea să fie mai în înțelesul IMM-urilor. Se, hän, joka parhaiten osaa vastata. Okay. Cui se adresează întrebarea? Păi cui poate să răspundă cel mai bine? Doamna Novak. Da. Mulțumesc. Nu am ambiția de a analiza toată politica uh, Băncii uh, Centrale Europene în ceea ce privește creditele, dar în această situație de criză este important Uh, să existe aceste, să se revizuiască aceste politică a creditelor uh, uh, pentru IMM-uri și micro-întreprinderi și cred că mai rămân multe de făcut în acest domeniu. Vă rog să răspundeți, domnule Brauner, întrebstră. Mulțumesc. Cred că menționați un lucru important. În Suedia, o treime din micile întreprinderi și-au redus investițiile pentru cercetare și dezvoltare, adică dezvoltarea de idei. Și sigur că acest, uh, aceste investiții le-ar putea crea competitivitate crescută pe viitor. Deci este o problemă acest lucru. Micile firme care se focalizează asupra cercetării și dezvoltării uh, Um, pentru a-și asigura succesul de viitor, continuă pe această linie și ei s-ar putea să fie uh, cei care vin cu ideile extraordinare pe care le-ați menționat. Cum să abordăm acest lucru în ceea ce privește politica? Este foarte dificil. Cum poți să uh, separi, să distingi ideile bune de ideile rele? Investitori diferiți evaluează ideile în mod diferit. Uh, și e nevoie de investiții um, din mai multe surse, nu doar din fonduri guvernamentale. Și aici cred că trebuie să ne îmbunătățim focalizarea în Europa. Mulțumesc! În numele nostru al tuturor, le mulțumesc foarte mult celor trei specialiști care au venit și ne-au vorbit, uh, care ne-au răspuns la toate întrebările și acum trecem la partea a doua, a atelier, atelierului nostru. Vă mulțumesc încă o dată! So, liebe Kollegen, wir machen weiter und setzen... Dragi colegi, continuăm. Cel de-al doilea grup de specialiști de experți va discuta despre uh, decizii, potențiale decizii politice pentru a rezolva problemele identificate în prima parte a dezbaterii. Mă bucur să pot saluta aici uh, pe participanți. Foarte pe scurt vă prezint uh, doamna Reinhilde Fögelers, în primul rând, este o femeie, mă bucur că există. Să știți că nu e un lucru, nu e puțin lucru, pentru că am fost certat când n-am reușit să avem măcar un expert, uh, o expertă, o femeie în uh, grupul de discuții. Reinhilde Fögelers este profesor la Universitatea din Leuven. Apoi Gerhard Hümer, care lucrează la Asociația Europeană a întreprinderilor uh, de meșteșugar și a IMM-urilor și apoi Iorgos Ioannidis, care este profesor invitat la Departamentul de Studii Politice și Internaționale la Cambridge. Așadar, vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Ne bucurăm că sunteți aici și abia așteptăm să auzim uh, ce aveți să ne povestiți. Doamne Făgălăs, vă dau cuvântul. What I would like to talk... Mulțumesc pentru invitație. Aș uh, vrea să-mi structurez prezentarea pe trei teme. Mai întâi, importanța IMM-uri, pentru IMM-uri, uh, importanța IMM-urilor în uh, situații de criză. Apoi, voi demonstra impactul crizei asupra acestora. În al treilea rând, vreau să explic faptul că, mai ales în Uniunea Europeană, există o problemă structurală a IMM-urilor uh, în rolul lor de creare a creșterii economice și, în al patrulea rând, uh, vreau să răspund la întrebarea dacă um, autoritățile pot să joace un rol pentru uh, a stimula IMM-urilor. Mai întâi, dacă ne întrebăm de ce sunt foarte importante IMM-urile pentru situația de după criză, dacă comparăm uh, rezultatele diferitelor companii, cercetarea arată că Pentru creșterea agregată, creșterea IMM-urilor este foarte importantă. IMM-urile se află în inima uh, acestui proces de ieșire din criză pentru că ele permit o creștere economică rapidă. IMM-urile sunt uh, asociate cu experimentarea, cu um, abordările inovante. Deci, în acest proces de ieșire din criză, uh, companiile tinere, inovante, sunt foarte importante. Dacă există uh, bariere importante în momentul ieșirii din crize, um, oricum, contribuția IMM-urilor în aceste perioade poate să fie uh, foarte importante, dar și indirect pot avea un rol foarte important pentru că pot stimula un comportament mai inovant al companiilor mai mari. Așadar, pe lângă contribuția lor importantă la uh, procesul de intrare-ieșire, creează stimulente pentru companiile existente pe piață de a-și îmbunătăți performanțele de creștere. Deci e o contribuție directă și indirectă, ceea ce este foarte important. Ca și consecință, dacă IMM-urile care nu pot să joace acest rol de sporirea uh, sporire a creșterii, vom avea implicații negative în uh, creșterea economică post-criză, ce ar putea să uh, împiedice IMM-urile aici. Literatura ne arată importanța accesului la finanțare, există bariere specifice pentru IMM-uri aici și mai ales o barieră pentru companiile tinere inovatoare, care, pentru care accesul la finanțare este esențial mai ales societățile comerciale inovatoare care au uh, rolul cel mai important de jucat. Următorul punct este că criza actuală este uh, uh, defavorizantă pentru IMM-uri, pentru uh, creșterea acestora, mai ales antreprenoriatul de oportunitate, cel legat de cel inovator, este un indicator principal al ciclului de afaceri în aproximativ în ultimii doi ani s-a văzut acest lucru, antreprenoriatul stimulează uh, un uh, ciclu de creștere pozitivă și firmele care au o mai mare dificultate de a accesa finanțarea externă datorită profilului lor de risc ridicat vor fi afectate foarte puternic de criza financiară, mai ales în uh, această perioadă de recesiune, unde există și uh, un mare risc de faliment. Uh, companiile tinere inovatoare au acest uh, profil de risc ridicat și sunt uh, foarte constrânse în ceea ce privește creditele. Această combinație între riscul de faliment ridicat și nevoia de uh, finanțare creează o problemă dublă pentru aceste societăți comerciale tinere și inovatoare. Următorul punct pe care vreau să-l menționez se referă la Uh, problemele pe care le au IMM-urile în Europa. Este o, deja, de fapt, o problemă care exista dinainte de criză sau nu? Problema în Uniunea Europeană nu este că nu avem suficiente IMM-uri, se vede foarte clar că avem suficiente IMM-uri, deci nu numărul acestora este problema, ci rolul de sporire a creșterii economice pe care ele pot să îl joace. În Uniunea Europeană, dovezile ne arată uh, trecem foarte repede peste, peste imagini, că nu, pentru că nu avem timp să intrăm în detalii, se vede că acest, aceste mișcări de intrare-ieșire pe piață, mai ales uh, mișcările experimentale legate de uh, inovare, se întâmplă mai ales în um, domeniile tehnologiilor înalte și a tehnologiei informației și aici aceste companii uh, sunt prezente, companiile tinere și inovatoare în Uniunea Europeană există într-adevăr dovezi că acest proces dinamic de intrare-ieșire pe piață nu este suficient de prezent și avem nevoie de uh, firme mai inovatoare. În ceea ce privește uh, analizele economice, de ce avem mai puține IMM-uri care să sporească creșterea economică? Pentru că uh, avem uh, o mai slabă competiție, mai slabă concurență pe piața produselor. Uh, este vorba de piețe de produse mai puțin integrate, uh, se protejează companiile ineficiente, există bariere de ieșire de pe piață, ceea ce împiedică intrarea pe piață a firmelor mai mici care au un profil de risc mai ridicat. Există și, de asemenea, regulile de pe piața, piața muncii care fac acest lucru. În ceea ce privește uh, ne, uh, motivele pentru care uh, inovarea IMM-urilor europene este mai scăzută, acestea uh, în ansamblu, de fapt, inovarea este, sistemul este mai închis, mai rezistent la inovare și de aceea IMM-urile nu, poate să, nu pot să joace acest rol. Avem produse, piese de produse foarte segmentate, Uh, un uh, regim uh, privind drepturile de proprietate intelectuală care are costuri ridicate pentru IMM-uri și, de asemenea, regulamentele și standardele existente pe piață împiedică activitatea IMM-urilor. Așadar, rolul pe care poate, poate să-l joace guvernul pentru IMM-uri, în primul rând am văzut foarte clar că existau deja, deja probleme uh, ale IMM-urilor în Europa și înainte de crizele au fost doar exacerbate de criză. Să vedem acum care ar putea fi rolul guvernelor. În analiza noastră economică am văzut foarte clar că există totuși, avem cunoștințe incomplete cu privire la ce funcționează și ce nu funcționează. Cred că totuși pot să spun ceva despre ceea ce n-ar trebui să facem. În general, ar trebui să uh, abordăm uh, eșecurile pieței, în ceea ce privește uh, lucrurile care nu ar trebui făcute în politică. Trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că este foarte tentant în crize să păstrezi uh, uh firmele care nu funcționează bine în sectoare suferinde uh, ceea ce înseamnă bariere de ieșire de pe piață, ceea ce împiedică intrarea pe piață a IMM-urilor. În al doilea rând, protecționismul pentru IMM-uri, acesta nu ar trebui să fie protejate de disciplina uh, pieței, crearea unor praguri în legislație uh, foarte specifice uh, pentru creșterea IMM-urilor și de asemenea trebuie să evităm soluțiile ad hoc care nu sunt uh, Uh, legate de niște probleme specifice ale IMM-urilor. Acestea sunt uh, partea negativă și partea pozitivă înseamnă ceea ce am putea să facem, în primul rând, să uh, redresăm uh, piețele financiare, așadar, să ne asigurăm că sectorul financiar Uh, oferă în continuare credite la nivel competitiv și că se asumă riscuri la, într-un, într-o manieră durabilă, dar sigur că exista o problemă înainte de criză, erau deja mult prea multe implicații de politică pe termen lung și acestea trebuie reevaluate. Așadar, trebuie îmbunătățite condițiile cadru. Um, piața trebuie să funcționeze mai eficient. În primul rând, Um, trebuie ca piețele să fie mai integrate, să poată fi contestate, trebuie reformată legea, legislația primind falimentul, um, integrat, trebuie integrate piețele de capital, uh, punându-se accentul pe capitalul de risc, trebuie îmbunătățit sistemul european al drepturilor de proprietate, proprietate intelectuală și trebuie reduse poverile administrative. Acestea sunt domeniile pentru politici structurale și mai mult decât atât, asta, vorbesc aici la nivel general despre politici. Întrebarea este, avem nevoie de politică de intervenție în favoarea IMM-urilor specifică? Aș spune că da. Uh, ar trebui să avem și niște politici bine focalizate pentru inovare, astfel încât IMM-urile să poată să își joace acest rol. Ar trebui luate în considerare diferite, diferitele subgrupuri de IMM-uri, pentru că fiecare subgrup are diferite probleme, diferite bariere și deci are nevoie de instrumente de politică specifice, uh, să nu se mai lege microfinanțarea de micro-întreprinderi, și accesul uh, la piețe financiare să fie unul bun pentru companiile care sunt foarte inovatoare. Avem prea multe tipuri de uh, IMM-uri care trebuie să beneficieze de pe urma unor politici bine uh, adaptate lor. Cum se pot uh, elabora instrumente specifice pentru tineri inovatori, pentru că am spus cât de important uh, este rolul pe care îl joacă aceștia, uh, în primul rând, dat fiind faptul că aceste companii tinere, inovatoare, trebuie să uh, existe într-un sistem care să opereze în mod eficient, fiecare politică trebuie să fie uh, parte a unei uh, politici de inovare și creștere uh, de ansamblu. Pe lângă acest lucru, e nevoie de instrumente specifice care să rezolve problemele specifice um, cu care se confruntă aceste IMM-uri. Vorbeam despre uh, constrângerile financiare, de exemplu, care sunt critice pentru tinerele întreprinderi. Așadar, nevoie de politici focalizate pe acest uh, punct. Trebuie să existe niște programe de subvenție pentru aceste companii care să ră, răsplătească tocmai aceste companii cu puternică capacitate de inovare. Uh, de asemenea, ar putea să existe uh, niște propuneri concrete cu privire la un astfel de instrument de politică să, care să vizeze uh, tinerele societăți comerciale inovatoare. Și, de asemenea, uh, în ceea ce privește uh, proiectele lor și uh, profiturile din proiecte, acestea trebuie să fie protejate. Uh, nu am vreme să trec peste acest, uh, trec, trec peste acest diapozitiv, trecem la următorul. Am discutat despre politicile de creștere pentru IMM-uri care sunt uh, elaborate la nivel de stat membru, dar există totuși niște implicații și pentru politica europeană. Piața unică, um, piața de produse, piața Uh, financiară, acestea trebuie să fie din ce în ce mai integrate. De asemenea, politica de subvenții este foarte importantă, finanțarea în cadrul programului cadru pentru cercetare și a celorlalte programe europene, uh, Uniunea Europeană poate să joace un rol important în monitorizarea piețelor astfel încât să avem niște bune practici pe care să se poată baza decidenții politici. Mulțumesc! Domnul Hilmar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru faptul că ați uh, crezat uh, această grupă de oameni care să discute despre aceste probleme ale IMM-urilor în uh, perioada de criză. Am să trec acum la engleză, pentru că prezentarea mea este în engleză. Speaking about highly innovative companies, which are of course very important. IMM-urile sunt foarte importante pentru viitor, pentru vi sectorul creșterii economice și acum când vorbim despre politica europeană, 99, ceva la sută vor fi inovante. Dar mmo urile sunt importante nu doar din punctul de vedere al ocupării forței de muncă, ci și din punctul de vedere al inovației normale. Cred că pentru toată lumea acum este clar că IMM-urile au avut de suferit de pe urma crizei, mai ales în anumite sectoare. Dar până la urmă în toate sectoarele economice și impactul pe care îl va avea situația economică asupra um, veniturilor, finanțelor, va influența mult asupra mod, modul în care uh, IMM-urilor vor uh, supraviețui în 2010. Acum uh, voi face referire la politicile europene. Majoritatea măsurilor directe luate în interesul IMM-urilor sunt lega, sunt măsuri uh, luate la nivel național sau regional. dar și la Parlamentul European, la Comisia Europeană se iau decizii care pot avea un, rol, un rol foarte important pentru dezvoltarea investițiilor. Voi vorbi mai întâi despre accesul la finanțare, în al doilea rând despre programele de ieșire din criză în general și apoi eh, mă voi referi la sectorul public. În ceea ce privește accesul la finanțări, uh, Într-adevăr, IMM-urile se confruntă cu multe probleme pentru a avea acces la finanțări în perioada de crize. Băncile au avut probleme pentru a refinanța creditele pentru IMM-uri, dar acum, în momentul de față, IMM-urile nu dispun de suficient capital pentru uh, a-și dezvolta activitatea. cea mai importantă problemă pe termen mediu pentru finanțarea IMM-urilor este faptul că ne temem că dacă economia uh, va fi din nou dinamică, um, riscă din nou să aibă probleme cu finanțare pentru că băncile uh, ezită din ce în ce mai mult să uh, financeze proiecte cu un grad ridicat de risc ale IMM-urilor. Deci, creditele nu mai sunt uh, în mod automat instrumentele de finanțare care sunt oferite. Trebuie să ne gândim ce putem face pentru a dezvolta instrumente de finanțare pentru imm uri ca pentru a suporta anumite riscuri. Nu e ușor, pentru că e ușor să spunem avem nevoie de fonduri de capital și așa mai departe, dar știm că de multe piețe um, fondurile nu funcționează pentru credite de sub 2 milioane de euro fără sprijin uh, din partea uh, autorităților publice. reglementarea pe piața financiară trebuie să aibă rolul important jucat. E nevoie de o mai bună stabilizare a piețelor. Finanțarea IMM-urilor nu a fost uh, elementul cel mai riscant pe aceste piețe de capital, dar nu trebuie să uităm faptul că Uh, trebuie să existe sisteme stabile cu bănci uh, de depozite și bănci de investiții. Finanțarea IMM-urilor depinde mult de băncile comerciale mari. Și reglementarea nu trebuie să pună în pericol uh, sistemul de bănci de economii și bănci comerciale voi repeta ceea ce au spus colegii înaintea mea. Voi trece la un alt element legătură cu care vreau să spun câteva cuvinte, programele de ieșire din criză în general. Din ce în ce mai multe state membre ezită să aplice așa numitele strategii de ieșire din criză. Va fi foarte important pentru întreprinderi să știe cum vor funcționa aceste strategii peste un an, peste doi ani și să se pregătească la, pentru această situație. IMM-urile nu pot să nu trebuie să se afle în situația în care întreprinderile mari sunt încă finanțate uh, de la stat pentru a proteja structuri vechi și analiza Comisiei Europene, ECFIN, este foarte interesantă în acest sens. Uh, pentru că se arată că cu cât se cheltuiesc mai mult bani pe structurile vechi, cu atât scade potențialul de creștere pentru viitor. Deci, finanțarea trebuie să, folosească, să fie folosită pentru viitor, pentru a stimula um, investițiile private, consumul privat și pentru a nu uh, și a face acesta doar în interesul întreprinderilor publice. Trec la ultimul element, e vorba de sectorul public. Și mai întâi voi vorbi despre strategia UE 2020. În momentul în care Comisia a făcut propunerea sa, Comisia nu, a, nu menționează deloc, nu face nicio referire la calitatea și capacitatea instrumentelor de reglementare și este evident că economia de piață are nevoie de un cadru bun de reglementare și dacă nu avem organe de reglementare independente și suficient de ferme pentru a aplica această reglementare, ne aflăm în situații ca cea actuală, nu doar în sectorul financiar, ci și în cel al transportului, în, în sectorul energiei, care nu mai funcționează fără această reglementare. În al doilea aspect este cel legat de serviciile publice. Contribuabilii pe viitor și IMM-urile alături de angajați sunt uh, principalii contribuabili în Uniunea Europeană, nu vor mai dori să plătesc impozite dacă văd că banii lor nu sunt cheltuiți în mod eficient, dacă aceste investiții nu sunt obiective clare. În unele țări, uh, impozitele sunt mai ridicate decât uh, în altele și în același timp oamenii acceptă să plătească aceste impozite pentru că uh, um, aceste uh, impozite sunt, sunt plătite, sunt uh, folosite uh, în mod mai inteligent. Nu voi da exemple, dar știți la ce mă refer. De asemenea, globalizarea, îmbătrânirea populației sunt elemente importante care nu trebuie uitate pentru ieșirea din criză. Populația nu va accepta aceste această cerere uh, din partea finanțelor publice dacă banii nu sunt folosiți în mod chipzuit. Un ultim element. Este adevărat, așa cum a spus domnul Caras, că reglementarea trebuie făcută la nivel național, dar și la nivel european se pot face mai multe în ceea ce privește um, analiza de impact, consultarea. Toate acestea trebuie făcute de instituțiile europene. instituțiile europene trebuie să arate că respectă principii și politici. Dacă doriți uh, să citiți mai multe despre aceste domenii, um, în prezentarea mea uh, am inclus uh, un link internet privind politica pentru IMM-uri în următorii ani și putem să continuăm discuția pe baza întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hümer! Trecem acum la vorbitori. Fantastic, n-ai na... Domnul Ioanidis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Haideți să ne imaginăm că vi se cere să definiți o politică pentru ocupare și după 3-4 ani de zile ați fi în imposibilitatea de a ști câte locuri de muncă au fost create concret. Ei bine, asta e și dilema cu care se confruntă IMM-urile. Una dintre problemele cele mai uh, specifice în acest domeniu este lipsa de date statistice, cel puțin în anumite state membre. În anumite state membre avem date statistice suficiente, în altele absolut deloc. Deci, vedeți că, da, am putea spune că e o problemă tehnică, dar e o problemă tehnică importantă, pentru că trebuie să ajungem la o bază statistică corectă. În așa fel încât să știm cum stă situația cu demografia întreprinderilor, cu personalul, populația care lucrează în întreprinderi. În mare majoritatea țărilor, există un anumit tip, un anumit model de protecție socială pentru un angajat care a fost disponibilizat. Însă, nu este întotdeauna cazul în momentul în care acea persoană este, de fapt, un șef de întreprindere. Când e vorba de o întreprindere familială, spre exemplu. Nu trebuie să comparăm problemele care intervin în momentul în care un angajat sau un șef de întreprindere își pierd locul de muncă. Însă, Ceea ce putem face este să vedem că e vorba de o noțiune care este importantă pentru că avem cu toții nevoie de protecție socială în așa fel încât să putem asigura această tranziție către un nou model uh, al viitorului. Și în întreprinderile foarte mici, această protecție socială este aproape inexistentă. De aceea, ar trebui să găsim o soluție pentru această problemă. Ar trebui ca organismele competente în acest domeniu să poată interveni și eventual chiar și statul să poată interveni. Poate că vi se va părea că e o provocare, însă eu sunt de părere că în momente de criză, IMM-urile, ca toată lumea, trebuie să se gândească nu numai la concurență, ci și la solidaritate. Când se spune că 99% din întreprinderi sunt IMM-uri, e bine, vedem foarte clar faptul că IMM-urile vor fi afectate de criză și ajung acum la un comentariu de natură macroeconomică în ceea ce privește viitorul. E adevărat că problema cea mai stringentă cu care se confruntă IMM-urile este accesul la credite, la finanțare. Dar nu este singura problemă cu care se confruntă, nici pe departe. OCDE-ul a demonstrat într-un sondaj recent, referitor la într-un studiu recent referitor la IMM-uri, faptul că aceste IMM-uri au suferit un șoc dublu. Accesul la credite, deci la finanțare și, în al doilea rând, faptul că cererea pentru bunurile și serviciile propuse de IMM-uri a scăzut. Această scădere a cererii a reprezentat prima problemă, problema principală cu care s-au confruntat IMM-urile uh, și asta chiar înainte de criză. În mai 2007, Eurobarometru constatase faptul că uh, 17.000 de întreprinderi în toată Uniunea Europeană se confrunta cu această dificultate. După care s-a constatat de asemenea cu ocazia acestui studiu că accesul la credite era pe locul 6 în ceea ce privește întreprinderile și problemele cu care acestea se confruntau. Apoi, o altă problemă pe locul 2 era lipsa de uh, capacitate de cumpărare din partea clienților și vedem că în întreprinderile cu peste 250 de angajați, această problemă a fost citată doar de 29% de întreprinderi, în timp ce în întreprinderile mici și mijlocii cifra se ridică la 46%. Apoi, când întreprinderile sunt axate pe cererea internă, ele se confruntă uh, Uh, cu această problemă în mod mai stringent. Iată că a venit momentul să examinăm modul în care concepem politicile economice. Parlamentul European are, a insistat în mod uh, repetat asupra faptului că era nevoie de o politică monetară și bugetară care să fie una coerentă. În momentul de față se utilizează doar 70% din populația activă are un loc de muncă. Avem 10% din populația activă care se află în șomaj. Și iată că ajung la concluzia prezentării mele. Pentru a avea o politică corectă e nevoie de instrumente adecvate. La un moment dat s-a discutat posibilitatea unei euroobligațiuni care să poată să financeze anumite măsuri în favoarea IMM-urilor. Dar, bineînțeles, e nevoie și de o mobilizare a bugetului comunitar care ar putea contribui la acest lucru. Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Trecem acum la întrebări. Încep cu conservatorii. Am o cerere de luare de cuvânt din partea colegului Benson Benson și apoi Otmar. Otmar, începe tu și apoi colegul Benson. Domnule președinte, doresc să spun următoarele. În primul rând, m-aș bucura dacă PPE ar fi uh, denumită drept, uh, denumit drept grup creștin-democrat. În al doilea rând, trecând la întrebarea mea. Prima întrebare este ce potențial prezintă libertatea serviciilor pentru structura uh, cea mai uh, puternică a societăților comerciale și anume, și anume cea bazată pe servicii. Uh, Uh, există această directivă a serviciilor, unde mai există probleme, unde mai există blocaje și dacă ea este pusă în aplicare suficient. Am vorbit, în al doilea rând, am vorbit despre inovare. Cum cuantificați uh, dumneavoastră, cum măsurați dumneavoastră inovarea? De ce avem nevoie nu avem nevoie de o grilă pentru a cuantifica inovarea în uh, întreprinderi. Și în al treilea rând, uh, aș fi preferat să avem un, un indicator ce uh, corespunde idealurilor dumneavoastră în Uniunea Europeană, în ceea ce privește finanțarea, în ceea ce privește investiția, în ceea ce privește simplificarea administrativă, în uh, ceea ce privește ocuparea forței de muncă, care este catalogul de indicatori care poate să ne ofere orientare. Am avut acest uh, pachet uh, bancar. Uh, oare nu avem nevoie și de un pachet pentru IMM-uri? Trebuie să preluăm uh, parte din răspunderea lor, trebuie să uh, sprijinim inovarea, uh, trebuie să le oferim fonduri pentru investiții de viitor? Acestea sunt întrebările mele. Se adresează celor uh, trei vorbitori. Cine poate să răspundă mai bine? Îi mulțumesc pentru acest lucru. Aș propune, spune președintele, ca prima întrebare să meargă către Gerhard Hümer, uh, cea de-a doua către doamna profesor, doamna Vögelers, și cea de-a treia uh, prietenului nostru tânăr de la Cambridge și apoi cea de-a patra poate să o preia cine dorește. Domnule Homer, în primul rând. Directiva serviciilor a fost, ar fi trebuit să fie pusă în aplicare până la sfârșitul anului. Știm că nu toate statele membre nu sunt tocmai acolo unde ar trebui să fie în implementare, um, dar Uh, nu se poate spune încă ce funcționează, ce nu funcționează, pentru că nu există o experiență practică cu aceste mecanisme de punere în aplicare pentru directiva serviciilor. Ceea ce vedem și acesta este o critică așa mai mult către noi, sigur că uh, s-a tot discutat la nivel politic că din punct de vedere național, libertatea de circulație a serviciilor este totdeauna o oarecare amenințare uh, venind din partea serviciilor, uh, din partea um, uh, vecinilor. Am văzut uh, această discuție și în ceea ce privea directiva cu privire la libertatea de circulație, standardele de calificare și a altor instrumente juridice. Uh, nu știu dacă s-a făcut suficient în acest uh, sector, dar cred că în următorii trei ani vom putea să vedem cum funcționează și apoi doar să vedem dacă este suficient ceea ce este înscris în directivă sau nu. Inovare. Doamna, aveți cuvântul. Measure, I think, very important cum uh, să măsurăm inovația, uh, cred că e important să spunem că există mai multe tipuri de inovații. Există invențiile mai eh, radicale mm, din partea companiilor tinere și foarte inovante, dar avem multe inovații care sunt mai puțin drastice, dar care sunt cele mai importante pentru difuzarea eh, inovațiilor. Deci eh, acestea sunt alt tip de da, inovații. Când dorim să măsurăm inovarea, cred că trebuie să clasăm aceste inovații pe tipuri și să vedem care sunt legăturile dintre aceste tipuri. Și în acest sens, cred că e foarte important să avem uh, standarde europene, mai ales uh, pentru inovațiile cele mai importante care apar pe neașteptate și important, uh, de aceea e important să avem standarde europene pentru a măsura inovarea. În ceea ce privește politicile ideale, dacă știm ce funcționează și ce nu funcționează. În raportul pe care îl pregătesc voi încerca să spun ce știm, pentru că știm puțin, dar nu știm suficient de bine ce a funcționat mai de mult, pentru că de multe ori nu se face suficientă evaluare a instrumentelor, dar totuși există anumite exemple care au fost evaluate și din care putem învăța, în sensul de a vedea ce funcționează și ce nu. În ceea ce privește, în acest sens, diferențierea politicilor este foarte importantă. E important să avem obiectivele, să stabilim bine obiectivele și să abordăm problemele care sunt piedicile cele mai importante în calea întreprinderilor, mai ales accesul la finanțare. Doriți să adăugați ceva? Vă rog. Θέματα της διοικητικής απλούστευσης νομίζω ότι η πιο... Mulțumesc, doamne președinte. În ceea ce privește simplificarea din punct de vedere administrativ, propunerea cea mai radicală e biroul unic pentru întreprinderi. Experiența ne-a demonstrat că în măsura în care se pot grupa diferitele servicii și diferitele domenii administrative, uh, birocratice care trebuie, de care trebuie să se ocupe întreprinderile, e bine, acest du- lucru duce la o economie. Uh, a resurselor în ceea ce privește întreprinderea. E adevărat că situația nu este aceeași peste tot în Uniunea Europeană, însă tendința generală trebuie să fie aceea de a ajuta IMM-urile în așa fel încât acestea să poată să dispună de capital, pentru că altfel nu vor reuși să se descurce. Există și alte aspecte care sunt neglijate. Spre exemplu, 50% din întreprinderile din Grecia pentru a putea investi nu uh, obțin credite uh, pe lângă bănci, ci încearcă să găsească prin alte mijloace capitalul de care au nevoie. Deci, trebuie să permitem întreprinderilor să mobilizeze capital și asta prin anumite stimulente fiscale, prin uh, uh diferite inițiative care ar putea fi extrem de utile. Domnul Persen, după care doamna Pervenche Perez. Formand, under den første del af høringen i dag hørte vi om hvilken... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit astăzi uh, care sunt efectele crizei asupra IMM-urilor. Întrebarea mea este ce putem face? Mi se pare clar din ceea ce s-a spus astăzi că cea mai, important, cea mai mare problemă pentru IMM-uri este aceea a finanțării. Și este de asemenea evident că aceste întreprinderi mici și mijlocii au nevoie de fonduri pentru a-și rezolva problemele. Ce putem face noi în calitate de oameni politici în Parlamentul European? Avem o directivă în ceea ce privește plățile în care definim anumite prevederi și anumite sancțiuni când plățile nu se fac la timp. Da, directiva este foarte precisă în ceea ce privește restricțiile în cadrul relațiilor business to business și stabilește norme precise în interesul IMM-urilor în relațiile dintre ele. Dar companiile mari au tendința de a de a le strivi pe cele mici. Mă întreb dacă normele în pregătire uh, trebuie să funcționeze sau nu și pentru tranzacțiile business to business. Pervanș. Ceea ce a spus domnul Ianghis este foarte important uh, în legătură cu inițiativele președinției spaniole care dorește să deschide dezbaterea Mm, mai întâi în Spania, apoi să vedem dacă putem extinde dezbaterea la nivel european și anume în legătură cu modul în care întreprinzătorii, uh, mici întreprinzători uh, um, pot să supraviețuiască în situații de fragilitate economică și când sunt confruntați cu falimentul. Ne putem gândi împreună dacă am putea să creăm legislație europeană în legătură cu acest uh, aspect. În al doilea rând, toată lumea este de acord că dorim să avem IMM-uri care să-și poată asuma riscurile, să creează locuri de muncă și așa mai departe. În același timp, avem neapărat nevoie pe viitor de o îmbunătățire și de o continuitate în formare. Și de multe ori, când discutăm despre asta cu IMM-urile, acestea ne spun ne impuneți atât de multe obligații în ceea ce privește formarea. Noi ce facem când avem puține, puțin salariați și ei trebuie să meargă să urmeze cursuri. Cum ne descurcăm? Poate ar trebui să se creeze rețele de IMM-uri pentru a permite o anumită supleț în acest domeniu. Haideți să găsim idei inovante împreună, să fim creatori de soluții pentru a permite IMM-urilor să se descurce și să supraviețuiască pe termen mai lung. În ceea ce privește finanțările, ați intrat suficient în detaliu pentru a vedea ce trebuie corectat? pentru că eu mi duc aminte discuție pe care am avut-o în momentul în care am adoptat sistemul Basel II în Uniunea Europeană și atunci am adoptat ideea că băncile trebuie să justifice public refuzul sau criteriile pe baza cărora acordă sau refuză credite IMM-urilor. Întotdeauna am considerat că această uh, regulă putea să aibă repercusiuni negative asupra relațiilor dintre bănci și IMM-uri. Dumneavoastră, credeți acest lucru sau nu? Ce credeți că trebuie făcut pentru accesul IMM-urilor la credite tocmai în cadrul legislației Basel II? Credeți că există elemente esențiale pe care trebuie să le reevaluăm? Mulțumesc! Doamna Feigeles, doriți să începeți dumneavoastră? Difficult questions to answer. Acestea sunt întrebări foarte interesante, dar și foarte dificile. Problema cea mai importantă pe care doream să o subliniez este faptul că din toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, formare, finanțare, rețele, trebuie totuși să facem o diferență în funcție de populație și de scopuri. Este evident că anumite categorii de populație, anumite uh, uh, categorii de uh, uh, sectoare de activitate au nevoi în formare și finanțare diferite. Eu aș dori să subliniez faptul că întreprinderile foarte tinere uh, sunt deosebit de importante pentru creștere și ocupare, însă au nevoi diferențiate, uh, specifice. Și indiferent de politica pe care o veți uh, lansa, cred că trebuie să țineți seama de, acest, uh, de aceste diferențe. În ceea ce privește finanțarea, spre exemplu, Există nevoi diferite în ceea ce privește creditele acordate de către bănci sau uh, gradul de risc implicat în acordarea acestora și așa mai departe. Deci există lucruri care pot fi făcute la nivelul Uniunii Europene, uh, mai ales pentru aceste întreprinderi tinere care sunt inovatoare și care au nevoie de capital inițial pentru a se lansa pe piață și pentru a lansa aceste produse uh, care implică poate un grad de risc ridicat. Și la nivel european avem această masă critică uh, care ne-ar permite să intervenim în așa fel încât să încurajăm aceste tinere întreprinderi uh, la nivel local. Um, first on late payment. În primul rând, în ceea ce privește arieratele. Da, într-adevăr, ar fi absolut necesar să uh, uh, avem aceeași abordare, uh, companie către companie, companie către guvern, indiferent de legătură, tratamentul să fie același. Este foarte clar că guvernul trebuie să își respecte obligațiile. Să vedem ce se întâmplă în dezbaterea în Consiliu cu privire la plățile târzii ariaratele uh, sectorului public. Eu nu știu, n-aș fi foarte optimist că rezultatele dezbaterii ne vor ajuta foarte mult. Uh, nu, niciuna dintre instituțiile europene nu uh, au uh, abordat această problemă, pentru că micile întreprinderi au exact aceleași probleme pe care le avem și în alte domenii, uh, în companiile care au de-a face cu menajurile, cu gospodările și gospodările ar trebui să fie obligate să-și plătească datorile la timp. În ceea ce privește calificarea, cred într-adevăr că IMM-urile sunt într-o situație deosebită în ceea ce privește accesul la formare continuă, pentru că o uh, întreprindere mică nu poate să-și permite să trimite pe cineva o săptămână la un curs. Și apoi, zic, dacă uh, eu formez pe cineva, atunci trebuie să-i plătesc un uh, uh salariu mai mare sau poate că acesta va pleca la competitorul meu. Aceste politici Um, sunt uh, uh, funcționează cel mai bine în anumite regiuni în care există la nivel de regiune pe un întreg sector uh, programe de formare, de calificare organizate de partenerii sociali, de camerele de comerț și industrie. Um, rezultatele sunt mult mai bune decât dacă acestea sunt lăsate la latitudinea pieței. Și, foarte scurt, în ceea ce privește finanțarea. Cred că ceea ce spuneți, ce propuneți dumneavoastră este să obligăm uh, băncile să ofere credite. Cred că merge un pic în direcția asta și o O bancă, sigur, trebuie să aibă posibilitatea de a alege dacă acceptă un client sau nu. Aceasta este cealaltă abordare. Trebuie să vedem de ce depindem atât de mult pe finanțarea prin creditare în Europa, în Franța, în Germania, în Austria, pentru că sistemele fiscale naționale forțează companiile să, își, să se finanțeze prin uh, credite în momentul de față și dacă vrem să schimbăm structura, structura financiară a IMM-urilor, trebuie să discutăm despre sistemele fiscale naționale. Dacă nu, nu vom ajunge niciodată acolo unde ne dorim. προηγούμενοι για τα κυριότερα ζητήματα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Colegii mei uh, au răspuns deja, așa că foarte pe scurt aș putea adăuga că există o problemă de mentalități în legătură cu crearea de întreprinderi, mai ales în Grecia. Uh, de multe ori, întreprinderile au reticențe pentru a colabora unele cu altele. Dar eu cred că nu trebuie să existe o singură soluție pentru toată lumea. Centrele pentru promovarea inovației poate ar putea juca un rol important. În momentul în care o întreprindere se adresează unui serviciu administrativ pentru a ajuta să-și definească planul de afaceri sau evoluția pe viitor, serviciul respectiv trebuie să o ghideze să o ajute în mod real pentru a face progrese, chiar dacă până la urmă decizia este a întreprinzătorului, doar a întreprinzătorilor. Mulțumesc! Ajungem la sfârșitul rundei noastre de întrebări. Anne Jensen și Kay Swinburne mai doresc să adreseze întrebări. Vă rog pe scurt. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Øh, øh, Vreau să pun și o întrebare legată de uh, problemele de capital, de reglementările cu privire la bănci. În realitate, dacă o bancă trebuie să-și facă ordine în bilanțurile contabile, atunci acest lucru este mai ușor decât dacă uh, se uh, ocupă întâi de IMM-uri și nu de companiile mari. Așadar, avem această propunere care este acum pe masă, se discută. Oare această propunere nu cumva va dăuna IMM-urilor? Propunerea pe care a făcut-o Obama recent, referitor la bănci, referitoare la bănci, oare această propunere nu cumva dăunează și ea IMM-urilor? Am vorbit despre capitalul de risc și despre structura capitalului IMM-urilor, euroobligațiunile, alte uh, mijloace. Ce poate să facă Uniunea Europeană? Există uh, programele cadru, deci pentru cercetare, dar oare nu ar trebui să avem un fond de investiții european sau să uh, cerem uh, băncii europene de investiții să intervină mai puternic? Mulțumesc. Dacă ă, pornim de la ideea unei rețele de sprijin pentru IMM-uri, nu ar putea Uniunea Europeană să dezvolte un concept ă, care mai inclusiv de a dezvolta clustere pentru IMM-uri. Astfel, fiecare întreprinzător ar putea ajuta un, ă, ar putea fi afiliat unui un astfel de cluster european pentru a fi ajutați, sprijiniți pentru a învăța um, de la alții. Cu toții ne concentrăm pe companiile inovante care, pe care trebuie să ne bazăm pentru a ieși din uh, recesiune și strategia Uniunii Europene 2020 se concentrează foarte mult pe inovare și uh, cercetare și pentru ca Uniunea să țină pasul cu Statele Unite, China, India și așa mai departe. Mă gândesc dacă n-am putea crea o structură formală în cadrul cărora, căruia aceste, aceste clustere să poată să coopereze pentru a se dezvolta în domenii de vârf. Mulțumesc! No. Uh. Domnule Hoemer, pe scurt, ceea ce privește întrebarea despre capital. Nimeni nu știe ce înseamnă în detaliu propunerea aceasta care este cum pe masă. Dar problemele principale sunt, în primul rând, în principiu nu suntem împotriva unor uh, dispoziții de protecție, chiar dacă știm că acest lucru ar putea să fie mai scump pentru IMM-uri uh, în uh, perioada înfloritoare a economiei, dar în recesiune au acest tampon de protecție. În al doilea rând, dacă vrem, într-adevăr, ca IMM-urile să funcționeze bine în Europa, atunci, într-adevăr, este bine ca băncile um, de economii să nu, mai, să nu se mai joace cu banii. Și, în al treilea rând, uh, autoritățile de reglementare în trecut au permis uh, riscuri înalte la produse uh, 3A, așa numitele produse bancare 3A, dacă se crește această, această tendință, acest lucru ar putea să ducă la stabilizare. Uh, problemele cu creditele pentru IMM-uri nu au fost deloc uh, problematice în trecut. Acestea sunt cele trei puncte principale pe care le urmărim și pe care uh, le, ni le dorim din acest regulament cu privire la reglementarea piețelor de capital. EU level, uh, În ceea ce privește inițiativele, programele pe care ar trebui să le avem la nivel european, e bine, eu sunt de părere că ceea ce ne lipsește la nivel european este această trecere de la cercetare la inovare concretă și apariția pe piața unor astfel de noi produse. Și bineînțeles că putem, ar trebui să putem conta pe astfel de rețele, precum rețeaua tinerilor antreprenori în Europa, mai ales în proiectele de inovare în care îți permit să fii mai aproape de piață. Uh, cele de cercetare nu sunt întotdeauna instrumentele cel mai eficiente din acest punct de vedere. De asemenea, e nevoie de instrumente pentru, a se focali- pentru ca să ne putem focaliza pe inovare nu e întotdeauna nevoie doar de crearea unor rețele, ci e nevoie și de atenție sporită a anumitor proiecte, a anumitor întreprinderi în mod individual. Apoi, există anumite programe care la nivel european permit o uh, punere în comun a resurselor și cei care sunt selectați în aceste programe obțin o certificare, o autorizare și ulterior aceste companii, aceste firme, în momentul în care se lansează pe piață, pot să uh, obțină fonduri pentru a finanța produsele și proiectele pe care le au. Deci, din nou, putem avea un uh, centru european de cercetare care să permită o astfel de punere în comun a resurselor. Apoi, uh, ați evocat chestiunea clusterelor de uh, business, de afaceri. Trebuie să vedem cum anume acestea pot fi organizate în așa fel încât să poată interveni cât mai repede posibil, în așa fel încât acestea să fie cât mai eficiente încă de la bun început. Deci trebuie antrenate în aceste clustere acele forțe private de finanțare pentru a uh, accelera acest proces. Mulțumesc, dați-mi voie să fac și eu un comentariu la început. Este un joc de cuvinte, sper să nu aibă interpreții probleme. Este foarte clar că este nevoie de schimbarea unei schimbare de mentalitate în ceea ce privește IMM-urile. Știm foarte clar care este însemnătatea IMM-urilor, uh, Uh, și uh, spunem cuvinte mari, când vine vorba de chestiuni concrete, avem probleme. În Germania se spune, uh, în Germania când are probleme o întreprindere, vine vulturul federal, care este simbolul guvernului. Și atunci când o firmă mare uh, dă faliment, atunci uh, nu o mai ajută nimic. Avem am avut o discuție foarte interesantă astăzi. Mulțumesc tuturor participanților. Mulțumesc tuturor și ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Strasburg la ora 9 pe 11 când discutăm din nou. Mulțumesc!